Și mă gândesc nu numai la Slovacia, ci la întreaga Europa, care are nevoie de o, de o viziune pozitivă care să vorbească întregii societăți tuturor cetățenilor care vor să trăiască, să muncească și să-și crească copiii în Uniunea Europeană și astăzi a venit momentul să trecem de la uh, vorbe la fapte. Uh, serviciile sociale, serviciile de sănătate, sectorul judiciar, sistemul de educație, toate trebuie să funcționeze în mod corect pentru a oferi uh, egalitate de șanse tuturor cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele ALDE are cuvântul doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pellegrini, este o plăcere să vă vedem aici. Ne-am întâlnit deja de câteva ori în anul trecut, în urma evenimentelor dramatice din țara dumneavoastră, uciderea lui Ian Cușac și a Matinei Cusnilova. Dar voi reveni imediat uh, la mm, acest eveniment. Uh, am fost în țara dumneavoastră, ca președinte a grupului de monitorizare pentru statul de drept, am venit în Slovacia cu întrebări critice. Dar am avut, mi-am dat seama că avem o legătură strânsă ca europeni. Slovacia și slovacii au un loc în inima mea acum. Și sunt de acord cu un lucru pe care l-ați spus, care mi se pare extrem de important. Nu există Europa de Est, de Vest sau Europa Centrală. Există o singură Europa și cred că a venit momentul ca toată lumea să simtă acest lucru, mai ales în Europa Occidentală, unde uh, lumea continuă cu astfel de uh, delimitări. Discursul dumneavoastră da, a, da, a fost foarte ambițios uh, și a, ați spus clar că Uniunea Europeană trebuie să fie mai mult decât o cooperare tehnocratică uh, interguvernamentală. În lumea de azi avem nevoie de Uniune politică pentru a da un răspuns provocărilor politice cu care ne confruntăm. Doar astfel putem rămâne actori de prim ordin la nivel global. Discursul nostru a fost excelent, dar leadership-ul um, nu se manifestă prin cuvinte, ci prin acțiuni. Știm cu toții acest lucru. Țara dumneavoastră este o țară cu diviziuni uh, adânci, diverse forțe trag în uh, direcții diferite și am, tocmai am făcut referire la vizita mea în calitate de președinte a grupului de monitorizare pentru statul de drept. Am văzut evoluții pozitive în Slovacia, instituțiile sunt, uh, sunt stabile și angajamentul civic este foarte puternic în Slovacia și felicit pe slovaci pentru acest lucru, dar rămân provocări și apar noi provocări și vă cer să dați dovadă de la, la fel de mult de leadership pentru a răspunde acestor provocări, pentru că dumneavoastră aveți cheia. Aveți cheia pentru viitorul Uniunii Europene și alegerile pe care le faceți vor determina nu doar viitorul țării dumneavoastră, ci și viitorul întregii Uniuni, pentru că puteți arăta ce forțe Uh, vor uh, învinge. Aveți un ales, va fi o povară pe umerul dumneav- umerii dumneavoastră. Doriți să vă alăturați celor care distrug Uniunea Europeană celor care pun uh, câștigul electoral pe termen scurt sau câștigul material în fața interesului general? Sau sunteți de partea corupților, celor uh, care au uh, legături cu criminalitatea organizată sau doriți să intrați în istorie ca om de stat curajos și care în momente dificile a dus țara înainte și a făcut din ea un model pentru alte țări și un lider în Europa viitorului. Alegeți Europa cea veche sau Europa cea nouă? Eu sper și am încredere că veți alege un leadership pentru viitor și voi spune foarte concret, vă recomand să nu mai uh, fiți aliat cu domnul Fico. Dânsul reprezintă Slovacia cea veche, dumneavoastră reprezentați Slovacia cea nouă. Puteți arăta lumii că uh, Ehm, există o mână nouă la conducerea Slovaciei. Puteți arăta că Slovacia este pro-europeană și nu vehiculul unor autocrați naționaliști reacționari. E foarte important ca eh, cei vinovați pentru uciderea lui Ian și lui Martina să fie aduși în fața tribunalului. Nu cei care au fost arestați pentru că au uh, sunt cei care i-au ucis practic. Trebuie să fie aduși în fața justiției celor care au comandat această crimă. Dorim de asemenea să ne asigurăm că numirile a cinci judecători în Curtea Constituțională vor, uh, se vor întâmpla de curând, pentru că Curtea Constituțională practic nu e operațională. Vă cer de asemenea uh, să reveniți asupra schimbărilor la legile mass mediei, pentru că ați restricționat libertatea de exprimare. Și vă cer ca luna viitoare să decideți să uh, sporiți cooperarea cu Europolul, nu doar pentru a ancheta uciderea lui Ian și a Martinei, ci și pentru restul anchetei privind corupția, fraudă și mai departe. Deci v-am pus o povară pe umeri și vă rog să alegeți. Și contez Uh, pe înțelepciunea dumneavoastră și dumneavoastră puteți conta pe sprijinul nostru și al meu personal în următoarea perioadă să cooperăm cu dumneavoastră și cu forțele civice din Slovacia să ne asigurăm că puteți să exercitați acest leadership în Uniunea Europeană. Mulțumesc! În numele verzilor are cuvântul Ska Keller. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule prim-ministru, pentru că ne-ați ați venit la această dezbatere. E vorba de diferite aspecte foarte importante în Europeană și vreau să mă axez astăzi pe democrație. Felul în care Uniunea Europeană tratează deficitul democratic pe viitor uh, dictează calea înainte și e vorba și de procedurile democratice avansate din Uniunea Europeană, dar uh, Întrebarea care se pune este în felul următor. Ce facem cu statele membre care se întorc înapoi uh, cu libertățile civile și cu statul de drept? Ungaria ar putea fi probabil cel mai rău exemplu, dar uh, sunt probleme și în multe alte state membre și deci ar trebui să nu închidem ochii la ceea ce se întâmplă cu privire la libertatea presei, libertatea de asociere dreptul la liberă exprimare, toate aceste valori fiind foarte importante. În Slovacia, dumneavoastră aveți situația în care un jurnalist a fost asasinat din cauza investigațiilor sale pe corupție și fraudă. Este un lucru de care trebuie să ne ocupăm, să ne asigurăm că nu se mai întâmplă, nu se repetă nicăieri în Uniunea Europeană. A sosit momentul să punem pe tapet aceste probleme cu atât mai mult la Uniunea Europeană, căci mulți cetățeni sunt uh, în stradă, în Budapesta, la Varșovia, la București și cer Uniunii Europene să facă ceva, să îi ajute pe cetățeni, căci propriile guverne nu-i mai ascultă. Deci uh, trebuie să devenim activi, iar uh, mm, acești oameni, să nu uităm, sunt cetățeni europeni, cum suntem de fapt noi toți. Și în, mm, vedem că la nivelul Uniunii Europene uh, Uh, există foarte mm, uh, mult discuții de tipul sunt în partidul tău cei răi sau sunt în partidul celălalt. Nu, trebuie să discutăm despre drepturi civile la nivelul tuturor cetățenilor europeni, iar grupul meu sugerează să fie, creat un, o, să fie creată o comisie independentă de experți care analizează situația statului drept și a democrației în fiecare stat membru tot timpul, în așa fel încât să se poată face recomandări înainte să fie prea târziu, căci asta este o problemă acum. Începem doar când lucrurile sunt deja derulate. Iar această comisie ar putea cu siguranță să demită și sancțiuni la nevoie. Trebuie însă să vedem ce se întâmplă și cu fondurile europene, pentru că, din păcate, sunt guverne care utilizează aceste fonduri pentru a-și implementa propriile proiecte, pentru a-i favoriza pe unii și pe alții sau pentru a se asigura că este doar o raportare favorabilă. Însă fondurile europene fac mult bine. Ați menționat fondurile de coeziune, care sunt foarte importante pentru numeroși cetățeni. Sunt atâtea inițiative, atâtea proiecte cetățenești uh, finanțate cu fonduri europene, fonduri care contează. Trebuie să găsim o cale inteligentă în așa fel încât uh, să acționăm pe mai departe fără a tăia sprijinul care merge direct către cetățenii europeni. Noi încercăm să sancționăm guvernul, dar trebuie să fim foarte atenți ca victima să nu fie cetățenii. Ar trebui să cerem comisiei să preia, de exemplu, distribuirea Uh, fondurilor, în așa fel încât banii să ajungă în continuare la cetățeni, iar cetățenii să se bucure de beneficii, fără ca acești bani să mai fie la discreția guvernelor naționale. Nu este răspunsul cel mai simplu. Tăierea fondurilor ar fi probabil răspunsul cel facil, dar trebuie să ne asigurăm că există o legătură în continuare între instituțiile europene și cetățeni, fără a mai permite guvernelor să facă după bunul plac. Domnule prim-ministru, dumneavoastră ați uh, ținut un discurs bun și comprehensiv pe numeroase aspecte, dar a subliniat totodată și necesitatea unității și a înțelegerii reciproce, ceea ce este foarte important și contăm pe dumneavoastră să promovați aceste idei și la Consiliu unde lucrurile sunt dificile. Se blochează acolo numeroase inițiative care vin uh, din această instituție și contăm de asemenea pe dumneavoastră și să implementați toate aceste subiecte, să promovați democrația și statul de drept în Slovacia. Problema libertății presei e foarte importantă, s-a menționat. Problema fraudei și a corupției. Trebuie adresat această acest flagel, ceea ce nu este mereu uh, ușor, iar Slovacia este un exemplu de cât de urgentă este această chestiune. Sunt lucruri importante pentru un stat care funcționează bine și care poate lansa toate reformele pentru care ați pledat. E important să continue și ancheta cu privire la asasinatul jurnalistului Ian Cucinac și a partenerei sale. Contează nu doar cine au fost făptașii, ci și cine au fost uh, cei care au comandat uh, acest uh, asasinat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum, în numele Stângii Unite, are cuvântul doamna Conecina. Eh, Mulțumesc mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Mă bucur că am putut să auzim o voce din Europa Centrală și din grupul de la Visegrad, pentru că circulă foarte multe idei false cu privire la aceste țări uh, și cred că discursul uh, primului ministru arată că această dorință de demonizare a grupului de la Visegrad nu este uh, corectă, că aceste țări au uh, propuneri uh, și au o viziune asupra Europei. Așa cum o știe cu siguranță domnul prim-ministru, Parlamentul European um, a regretat asasinarea lui Ian Cuciac și a partenerei sale și a lansat un apel pentru o anchetare cât mai rapidă a acestui caz și pentru aducerea în justiție, în justiție justiția vinovaților. Avem uh, în fața noastră reprezentanții unui stat suveran care tratează problema, întreprind acțiuni uh, și se asigură că Slovacia respectă valorile democratice în baza cărora a fost fondat acest stat. Guvernul slovac a pregătit un uh, proiect de masă gratuită pentru elevii din școlile primare. Um, are o creștere economică stabilă, o scădere a șomajului, uh, există proiecte de reforme în ceea ce privește salariul minim. Toate acestea arată că Slovacia um, um, întreprinde măsuri pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor săi. Domnule prim-ministru, anul trecut am lansat un apel către colegii noștri din Parlamentul European pentru respectarea controlului democratic și caracterului uh, indivizibil al puterii, lăsând autoritățile slovace să acționeze într-o situație dificilă. Am dorit de asemenea ca dezbaterea din jurul asasinat asasinării uh, lui Ian Cuciac să se facă cu respectarea statului slovac și cu respectarea instituțiilor democratice. Mi-am exprimat uh, convingerea că Slovacia poate beneficia de ajutor dacă îl cere și nu trebuie să fie judecată. Uh, cred că poziția pe care am avut-o atunci s-a dovedit a fi cea corectă. Slovacia mm, își asumă în mod demn uh, toate obstacolele cu care s-a uh, confruntat. Uh, nu ați ezitat să răspundeți invitației noastre și să ne prezentați viziunea asupra Europei în aceste momente dificile. Discursurile cu privire la viitorul Europei trebuie să continue, mai ales într-un moment în care ne așteaptă uh, momente electorale importante. Cred că putem să rezumăm uh, situația în câteva cuvinte. Uh, Comisia Europeană are un rol prea uh, important și pare să fie prea îndepărtată de cetățeni. Parlamentul European nu are suficiente inițiative legislative, Europa nu este suficient de democratică și de socială. În plus, trebuie să facem față schimbărilor climatice și scăderii fertilității zonelor agricole. Uniunea Europeană în acest context trebuie să fie atentă la interesele cetățenilor săi. Terminăm o perioadă de cinci ani și uh, facem un bilanț, uh, ne uităm și la fenomenul migrației, iar uh, lunile care ne-au mai rămas până la alegeri uh, sunt ocazia să uh, facem mici cadouri, între ghilimele, pentru cetățenii europeni, cum a fost renunțarea la schimbarea de oră, însă nu este suficient. Este clar că cetățenii tot nu știu suficiente despre activitățile Uniunii Europene. Și dacă ne uităm la inițiativele cetățenești, credem că ele ar putea aduce noi idei. Din păcate, procesul a fost dezamăgitor și nu a condus decât la noi limitări în loc să rezolve problemele deja existente. Mulțumim, domnule prim-ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Vă urăm mult succes și sperăm că această dezbatere nu este despre ceea ce trebuie să facă Slovacia, ci despre ce trebuie să facă Uniunea Europeană. Mulțumesc. În numele FDD are cuvântul domnul Paxas. Pone pirminică, pone premieră. Domnule președinte, domnule prim-ministru, principala întrebare azi aici este la care trebuie cu adevărat să găsim un răspuns și nu avem mult timp pentru asta este de ce. De ce realitatea de azi din Uniunea Europeană este atât de diferită de viziunea părinților fondatori ai UE? Este o întrebare um, care ne obsedează. Ce ni se întâmplă, domnule prim-ministru? S-a pornit de la o idee dar acțiunile politicienilor au distrus această idee. Deocamdată am pierdut doar Regatul Unit. Dar este ultimul semnal de alarmă la adresa celor care încearcă să schimbe esența Europei. Nu poate exista o Europa globală, nu poate exista o Lituanie slovală sau o, uh, uh, globală sau uh, o Slovacie globală. Slovacia conduce grupul de la Visegrad în momentul de față și propune o viziune mult mai modernă a Europei decât viziunea capitalistă care încearcă să facă din cetățeni o masă muncitoare fără patrie. Domnule președinte, sunt și voi rămâne un cetățean al Lituaniei. Niciodată nu voi fi un cetățean al Uniunii Europene. Nimeni nu dorește să renunțe la naționalitatea țării sale, la identitatea sa națională. Uniunea Europeană și-a pierdut identitatea, este o uniune bolnavă care vorbește de integrare, dar nu aceasta este calea. Avem nevoie de un chirurg care uh, să elimine chirurgical acest multiculturalism bă, uh, introdus cu cuvinte cheie cum ar fi piața și așa mai departe. Nu mai trebuie să amenințăm, să mințim, trebuie să demarăm un dialog, mm, nu o confruntare, așa cum se întâmplă azi în Uniunea Europeană. În numele grupului ENL are cuvântul domnul De Graf. Domnule președinte, domnule Pellegrini, prim-ministru al Slovaciei, un călduros bun venit în Parlamentul European. În ceea ce privește viziunea domniei sale asupra Uniunii Europene, nu sunt de acord cu ea. Nici culoarea sa politică nu este culoarea mea. Și totuși, Iată, prețuiesc lupta împotriva corupției pe care o poartă premierul în țara sa. Asta în primul rând. Este un pas foarte important în viitorul Slovaciei. Slovacia este membra a grupului de la Visegrad, chiar conduce acest grup pe moment și vreau să spun că în ceea ce privește migrația Uh, prețuiesc foarte mult activitatea grupului de la Visegrad. Grupul de la Visegrad este cel uh, care ține oglinda în fața Uniunii Europene, îi arată Uniunii Europene cum trebuie să fie. Uniunea Europeană este fără speranță la acest capitol și eșuează în ceea ce privește rezolvarea problemei imigrației ilegale. În loc să uh, consolideze frontierele, Uniunea Europeană vine cu soluții uh, fragmentare. De exemplu, în ceea ce privește legalizarea migrației ilegale, Uniunea Europeană uh, spune că are valori europene, dar uh, urează bun venit migranților care urăsc aceste valori, aceleași valori. Acest lucru face ca șaria să, va, să fie introdusă pe viitor cât mai repede posibil în Uniunea Europeană. Sunt țările de la Visegrad care într-adevăr apără valorile europene, care sunt pentru o Europa ce ține uh, la libertățile sale și la drepturile cetățenilor săi. Și tocmai de aceea manifest sprijinul pentru domnul Pellegrini și pentru guvernul Slovaciei în ceea ce privește uh, respingerea pactului ONU pentru migrație. Slovacia în sine este foarte conștientă de tot ceea ce ce înseamnă un regim totalitar în baza unei ideologii totalitare. În 1989 era regimul comunist. Acesta a căzut după aceea. Slovacii știu foarte bine ce înseamnă să trăiești în teamă, ce înseamnă să fii nevoit să taci și să nu spui ceea ce crezi și ceea ce gândești sau simți. Aceste ideologii totalitare nu trebuie să își găsească casa în Europa și tocmai de aceea este foarte bine că statele membre ale Uniunii Europene Centrale și de Est se impun în fața islamizării, împotriva acesteia. Este o religie ca, um, mă scuzați, în momentul în care religia acaparează uh, politica, înseamnă că este un moment al ideologiei și acest lucru nu este deloc compatibil cu nimic din ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, în ceea ce înseamnă valorile europene, uh, drepturile europene, libertățile europene. Și mai adaug un element, pentru că adesea s-a tot vorbit despre fake news, știrile false. Domnul Pellegrini a menționat asta și diverse antevorbitori. vorbitori E vorba de liberă exprimare. Liberă exprimare este cea care stă la nucleul democrației noastre și mereu se spune că fake news trebuie să fie un fenomen care să fie combătut și în același timp te prezinți ca fiind cel care hotărăște ce să fie exprimat și ești critic la adresa criticelor exprimate. Asta este demn de dictatură și tocmai de aceea, domnule Pellegrini, trebuie să interveniți pentru că sunt cei uh, care consideră că libera exprimare este periculoasă în Europa, să nu-i susțineți și cer comisiei să ia exemplul Slovaciei în ceea ce privește uh, combaterea corupției uh, în, propriul, în propria ogradă, să-l concedeze pe domnul Selmayr și să nu mai dea bani Africii și Ucrainei unde există Ucraina, de fapt unde corupția domnește. Ar trebui să țină cont de ce fac țările de la Visegrad împotriva migrației ilegale uh, pentru că acest lucru nu merge nici de cum mână în mână cu felul în care ne organizăm noi societatea. Trebuie să discutăm uh, uh, la acest nivel și trebuie să fie respins pactul pentru migrație de la ONU și de aceea cer Comisiei să facă din identitatea statelor uh, europene o prioritate în așa fel încât să domnească ordinea aici. Această comisie europeană este o comisie care nu uh, se mai poate prezenta astfel și prin urmare ea ar trebui să se retragă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Ujazdowski de la Afiliați. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să mulțumesc în primul rând domnului prim-ministru pentru discursul său, pentru această declarație pe care ne-a făcut-o, pentru intenția de a-i găsi pe cei responsabili uh, de asasinarea jurnalistului slovac și partenerei sale. Aș dori să menționez trei aspecte legându-mă de discursul dumneavoastră și anume să renunțăm la această veche uh, separare est-vest. Uh, ne dăm seama că multe din problemele cu care se luptă Europa astăzi nu vin neapărat vin de fapt tocmai din aceste vechi divergențe, din aceste vechi diviziuni. Ați vorbit despre cooperarea regională și aveți dreptate. De asemenea, trebuie să ne împotrivim protecționismului și tendinței uh, unor state de a-și închide piețele din cauza costului concurenței, dar și din cauza dezvoltării generale. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul prim-ministru pentru a răspunde acestor intervenții. Okay, vă mulțumesc foarte mult dragi colegi aș dori să mă refer la subiectele pe care le-ați menționat în dezbatere. Mai întâi doresc să vă mulțumesc călduros pentru sprijinul uh, exprimat uh, la adresa Slovaciei și pentru cuvintele de apreciere la adresa progreselor făcute de Slovacia, grație eforturilor noastre foarte mari. Doresc să vă asigur pe toți că guvernul slovac, condus de mine, nu va schimba orientarea sa clară pro-europeană și pro-NATO. Chiar dacă în coaliția de guvernare există păreri diferite, pot să vă garantez că guvernul în întregimea sa este cel responsabil pentru politica externă a țării mele și va continua să acționeze așa cum am spus. Slovacia face parte din Uniunea Europeană. Nu există o alternativă pentru Slovacia alta decât parcursul său european și Slovacia uh, Uh, știe că în domeniul apărării și securității singură nu se va putea, nu s-ar putea apăra. De aceea suntem uh, de asemenea um, angajați în continuare și vom rămâne angajați în NATO. Așa cum a spus uh, deputatul ceh, grație rezultatelor economice excelente, încercăm uh, să permitem cetățenilor noastre să aibă o calitate mai bună a vieții. Am uh, investit foarte mult în domeniul social, uh, dar și ca și alte state membre NATO, încercăm să um, finanțăm securitatea cu 2% din PIB. Uh, nu este o practică curentă chiar pentru membrii mari ai NATO, um, pentru că uh, întreținerea facilităților uh, militare costă foarte mult. Nimic nu, va, nu se va schimba nici din acest punct de vedere. Uh, doamna eurodeputată din țările de jos mi-a spus de ce parte sunt. Sunt de partea justă. Voi fi întotdeauna de partea celor care au apărat uh, ideile și principiile din discursul meu inițial. Am uh, menționat sau mulți dintre dumneavoastră au menționat uh, uciderea ziaristului slovac și pot să vă amintesc că înainte uh, de acest eveniment, Slovacia, dacă nu greșesc, a fost a 17-a țară uh, când vine vorba de libertatea presei. Deci pe locul 17 în indexul libertății presei. Deci, dacă ținem cont că există 28 de state membre ale Uniunii Europene, putem calcula, putem vedea care sunt democrațiile mai avansate decât Slovacia. Nu garantează la fel de bine libertatea mass media, așa cum se întâmplă în Slovacia. Suntem foarte triști datorită evenimentelor respective și vă asigur că vom uh, face tot ceea ce ține de noi pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai uh, repeta pe, vi- pe viitor. Nu doar în uh, Slovacia, dar peste tot în Europa și pe întreaga planetă. Nu cred că referindu-vă la demisia primului ministru și a unor miniștri din uh, cabinet, cabinet ca urmare uh, a acestui uh, eveniment într-un mod atât de derizoriu cum ați făcut-o dumneavoastră este un mod corect de a analiza situația. A fost un eveniment major și facem tot ceea ce ține din de noi, după cum am spus, pentru a-i găsi pe uh, vinovați, pentru a-i identifica pe cei care au uh, au uh, comandat acest uh, asasinat și uh, o să încercăm de asemenea să prevenim asemenea evenimente uh, pe viitor. Am discutat despre corupție, despre abuzarea unor uh, subvenții de, de stat. Vă asigur că am uh, făcut pași pentru a combate asemenea tendință. Ce, ce se putea întâmpla în 2015 nu mai este posibil în zilele noastre, pentru că am luat măsurile necesare pentru a lupta împotriva acestor uh, fenomene, cum ar fi corupția. Am discutat cu diferitele comisii de resort din uh, Parlamentul European toate aceste chestiuni și sunt dispuși să identificăm uh, punctele unde lucrurile se pot îmbunătăți și mai mult. Slovacia este o țară democratică, sistemul nostru uh, parlamentar, uh, statul de drept se bazează pe norme foarte stricte, mm, coaliția de la guvernare respectă aceste norme stricte și în domeniul agriculturii, de exemplu, după Estonia, Uh, Slovacia este țara în care se înregistrează cel mai redus nivel de erori privind uh, subvențiile plătite în agricultură. Mm, erorile existente nu înseamnă nu trebuie să ne ducă la concluzia automată că întreg sistemul nu ar funcționa. Deci când uh, discutăm despre Slovacia, v-aș ruga să nu facem af- afirmații generalizate uh, și să nu uh, plecăm de la probleme minore pentru a descrie o realitate mai extinsă care acoperă întreaga țară. Este o abordare pe care eu nu aș avea-o față de uh, țările dumneavoastră. Cred că trebuie să ne respectăm în mod reciproc nu cred că trebuie să insistăm între, pe diviziunea între vest și est, între nord și sud, între țări de mari dimensiuni, de țări de mici dimensiuni, între bogați și săraci. Și mă bucură faptul că primul eurodeputat care a luat cuvântul s-a referit la alegerile europene care vin și a afirmat că trebuie să ajungem în situația în care cererile și grijile tuturor uh, vor fi reflectate de activitățile uh, noastre. Acest lucru înseamnă bogăție și, de fapt, diversitatea Uniunii Europene reprezintă bogăția Uniunii Europene. Și o ultimă observație. Cu toții ați spus că trebuie să trecem de la cuvinte la fapte și sunt cu totul și cu totul de acord cu dumneavoastră. Atâta vreme cât cetățenii europeni au impresia că tot ce facem este să vorbim și până când nu ă, trecem la acțiuni ă, concrete și nu ne preocupăm de pseudo ă, evenimente, ci ne preocupă realitățile cotidiene cu care se confruntă lor, atâta vreme cât nu vor avea impresia că se bucură de un sprijin adevărat din partea noastră, nici ei nu vor sprijini proiectul european. Și în concluzie, aș dori să spun că cetățenii europeni trebuie să se poată baza pe Uniunea Europeană. Repet, cetățenii europeni trebuie să aibă impresia că se pot baza pe Uniunea Europeană, pe Uniunea Europeană care le garantează prosperitatea doar dacă oamenii vor avea acest sentiment, am, o să putem convinge și pe ceilalți că uh, se pot baza pe Uniunea Europeană, dar în primul rând cetățenii europeni trebuie să fie convinși de uh, proiectul european și doar în momentul în care vom fi reușit să-i convingem pe cetățenii europeni de validitatea, de structura, de modul în care funcționează instituțiile europene, putem să um, trecem la următoarea etapă, să convingem restul lumii de Uniunea Europeană. Dar, în primul rând, trebuie să ne convingem proprii cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Trecem la intervențiile spontane, procedura catch the Trebuie să uh, terminăm la 12 și 15 și dau cuvântul în primul rând domnului Rangel. Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru discurs. Mai întâi, permiteți-mi să vă spun că suntem foarte îngrijorați în legătură cu situația statului de drept și a corupției în Slovacia. Ce aș vrea să văd câteva cuvinte despre asasinarea ziaristului și a partenerii sale și despre ancheta legată de aceasta este faptul că Slovacia a reacționat la evoluții cum sunt cele din Malta și din România. Țara, dacă nu prin dumneavoastră ca prim-ministru, prin partidul dumneavoastră ar trebui să poată să denunțe astfel de situații. Slovacia a făcut diverse progrese în materie de prosperitate. Am auzit de asemenea multe progrese în integrarea în Uniunea Europeană, dar nu va fi o țară cu valori cu adevărat europene dacă mai există aceste uh, suspiciuni grave că statul de drept nu funcționează bine în Slovacia și în special ca rezultat al acțiunilor Partidului Socialist și partidelor socialiste care nu par capabile să denunțe situația pe plan european. Präsident, Herr Premierminister, es ist președinte, domnule prim-ministru. E încurajator faptul că guvernul slovac um, dorește să-și aducă contribuția pentru unitatea Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-a ținut-o astăzi. A spus, domnule prim-ministru, că trebuie să depășim um, diviziunea care există în sânul Uniunii Europene și că nu este vorba doar de o diviziune între vest și est. Și în calitatea de eurodeputată care provine din uh, fosta Republică Democrată Germană, vă spun că și la 30 de ani după Revoluție vedem cât de mare sunt în continuare diferențele între vest și uh, est. Și uh, trebuie să recunoaștem uh, cât de mult am realizat în construirea democrației după depășirea uh, comunismului. Uh, aceste, acest progres social uh, este posibil nu doar uh, prin eforturi uh, politice. Dumneavoastră, în calitate de președinte al grupului de la Visegrad, cu o abordare pro-europeană, ați putea să creați alte punți înspre um, restul Europei. V-ați referit la diferitele grupuri, grupul de la Weimar, uh, grupul de la Visegrad și așa mai departe, alte foruri care sunt importante pentru a promova ideea europeană. Și vă lansez un apel să promovați mai mult în rândul cetățenilor din grupul de la Visegrad uh, și mă opresc aici. Please respect the timing. Domnul președinte, vă rog să respectați timpul pe care îl uh, primiți. Domnul Heinkel are cuvântul acum. Uh. Ați uh, descris uh, viziunea noastră asupra unei Europe atractive. Vreau să vă spun că uh, primul ministru poate să treacă acordul prin Parlamentul European și atunci cred că vom avea Uniunea Europeană atrăgătoare. Dar acum ne îndreptăm către armonizare mai bine trebuie să uh, promovăm uh, responsabilitatea noastră și ne îndreptăm spre socializare. Regatul Unit uh, a susținut subsidiaritatea și acum ne îndreptăm către centralizare. O Uniune Europeană atrăgătoare este ca Parlamentul European să respingă acest acord și să deschidă calea către un al doilea referendum astfel încât uh, uh, Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană ca rezultat al acestui uh, referendum. Domnul Iezec. Onorele Franz. Domnul Franz. Stimată domnule prim-ministru Pellegrini, Pe, pe mine mă interesează situația cetățenilor uh, slovaci, uh, Roma și Sinti, care de, se confruntă în fiecare zi cu probleme de, de uh, segregare, de exemplu în orașul Ramskense, unde trăiesc 300 de cetățeni slovaci Roma și care trebuie să meargă în fiecare zi la fântâni să aibă apă potabilă. Um, există foarte multe cazuri de jigniri um, anti-Roma în Slovacia, mai mult de jumătate din cetățenii uh, care fac parte din uh, această comunitate simt că, fac obie- că sunt obiectul unor uh, discriminări, din păcate sunt confruntați și cu acte uh, violente. Uh, ponderea tinerilor rom care nu au un loc de, un loc de muncă a crescut în condițiile în care, în care ocuparea, rata de ocupare în restul populației este una uh, constantă. În același timp, um, participarea la școală a uh, copiilor din comunitatea romă este în scădere. Am vizitat un liceu în, Cosi, în, în Cosițe, și unde am văzut această discriminare din punctul de vedere al educației. Și aș dori să știu, domnule, președ... domnule prim-ministru, care sunt măsurile pe care le propuneți pentru a lupta împotriva uh, discriminării uh, cetățenilor de origine romă. Mulțumesc, domnul Chirie are cuvântul. Mulțumesc, domnule prim-ministru, bun venit. Dumneavoastră, partidul dumneavoastră aparține grupului socialist și ne-a spus lucruri foarte corecte în materie de coeziune politică, nevoia de a adopta măsuri în favoarea pilonului social. Ați putea să-mi explicați un lucru în legătură cu refugiații. N-ați spus nimic despre de ce promovați o politică atât de apropiată de cea a domnului Victor Orban domnul Orban, peste câteva zile ar putea fi exclus din partidul lui PP, mult mai de dreapta decât partidul dumneavoastră. Dar ca președinte al grupului de la Visegrad aveți de gând să ajutați Parlamentul și Comisia pentru ca reforma politicii în materie de azil să ducă la o bună repartizarea responsabilităților între statele membre în materie de refugiați, în fine, sau veți bloca împreună cu domnii Kaczynski și Orban această politică unică în materie de refugiați. Ne-a spus cuvinte frumoase despre Europa, despre unitate și democrație, dar a venit momentul să acționăm în practică în favoarea refugiaților. Thank you, Mr. Pellegrini. This Domnule Pellegrini, această dezbatere este despre viitorul uh, Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană nu are un viitor dacă nu învață să respecte suveranitatea națiunilor. În țara mea, acest lucru s-a manifestat uh, în uh, rezultatul referendumului pentru uh, Brexit Mulți au pretins că respectă uh, votul din referendum, dar uh, domnul Juncker a spus că numai un acord de retragere este uh, acceptat, al nu va exista un Brexit. Uh, Ce aroganță, ce înfumurare. Ar fi trebuit să ne lăsați să plecăm cu uh, bunăvoință și să uh, faceți din noi un exemplu care să-i sperie pe ceilalți. Uniunea Europeană, sigur, are măsura uh, doamna mei, dar uh, uh, Regatul Unit uh, nu se va supune acestor ambiții uh, imperialiste. Domnul Cucan. Ďakujem pekne, pán predseda. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aș dori să-i spun un bun venit călduros domnului prim-ministru în Parlamentul European. Mă bucură faptul că ne-ați prezentat viziunea dumneavoastră pentru viitorul uh, Europei. Însă viitorul uh, are loc acum. Suntem uh, cu, cu toții cei prezenți aici în uh, aulă, suntem responsabili pentru viitorul nostru comun și ne-ați prezentat foarte clar care este calea uh, preconizatele noastre pentru Slovacia. Și aș dori să vă întreb, domnule prim-ministru, când vă prezentați viziunea de viitor pentru Uniunea Europeană, aici sau la dumneavoastră acasă, să nu uitați care vă sunt și responsabilitățile pe care le aveți față de democrația europeană, față de solidaritatea um, uh, europeană și față de democrația europeană. Uh, și ar trebui să îi ajutați pe cei care luptă pentru dreptate și să îi combateți pe cei care diseminează neadevăruri față de Uniunea Europeană, ceea ce nu face decât să submineze încrederea societății slovace în Uniunea Europeană. Vă urez succes și aștept un răspuns vis-a-vis -vis de aceste probleme. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, domnule prim-ministru. Bun venit în Parlamentul European. Slovacia a fost foarte activă anul trecut și noi am fost foarte activi pentru Slovacia. Am exercitat presiune pentru crearea unor echipe internaționale de anchetă pentru a ancheta asasinarea ziaristului asasinat în Slovacia. Am examinat diverse cazuri de fraudă fiscală și e clar că doar cooperarea europeană poate contribui la opri astfel de fraudă majoră. și audituri obligatorii ale europene, inclusiv legate de PAC, o competență partajată major. E o situație aparte în Slovacia, și anume că majoritatea sprijinului este nu pentru mici agricultori, ca în majoritatea Uniunii către marile exploatații agricole. E vorba de schimbarea gestionării terenului, plafoane obligatorii, dar mai presus de toate e nevoie de audituri. Cum se cheltuie banii europeni? Nu ar trebui ca o agenție europeană care distribuie bani să nu știe cine primește banii și cine ce face cu ei. Deci aceste schimbări sunt necesare nu doar pentru a îmbunătăți situația micilor agricultori, ci situația generală. Doamna Grapini

dovoľte mi aby som zareagoval na niekoľko. vă rog să mi permiteți să răspund imediat la unele dintre discursurile dumneavoastră pentru că nu pot să răspund la tot ce s-a spus. Să începem cu fondurile pentru agricultură. Sunt într totul de acord cu ce a spus domnul care se referi la ele. Am vorbit despre auditarea fondurilor și prevenirea fraudelor, dar aș vrea să vă solicit dumneavoastră tuturor membrilor Parlamentului European să-mi spuneți ce fel de sistem este, dacă în baza regulilor europene se distribuie fonduri pe hectare, fără a ține cont dacă sunt hectare cultivate sau e un teren pe care cineva lasă de două ori pe an vaca la păscut. Are sens? ca fondurile europene să plătească bani pentru o suprafață fără opțiunea de a lua banii înapoi, de a reduce fondurile pentru cei care nu fac nimic cu banii, nu cultivă terenul și nu fac nimic cu terenul respectiv, niciun beneficiu pentru Slovacia sau Uniunea Europeană. Cum se poate așa ceva? Rezultatul final este un sistem suprarealist în care e o luptă pentru subvenții o bătălie pentru cine are mai multe hectare teoretice pe hârtie și stai acasă și vezi cum vin banii în cont. Asta trebuie să se schimbe. Nu vrem să folosim fonduri europene ca să-i sprijinim pe cei care nu fac nimic cu terenul european. Eventual să duc să-l viziteze de două ori pe an. Deci ar trebui să primească fondurile europene pentru asta. Un al doilea aspect. Pentru colega din România. Slovacia întotdeauna a spus foarte clar și a sprijinit și va sprijini întotdeauna ideea că dacă o țară îndeplinește anumite condiții, cum ar fi condițiile de aderare la Schengen, e important ca țara respectivă să primească un răspuns clar, <clears throat> să nu fie un joc politic așa cum se întâmplă cu România. Trebuie să existe <clears throat> un termen clar la care România și Bulgaria să adere la Schengen. Trebuie să ne apărăm frontierele externe situația e suficient de dificilă, fără a mai avea acum situația actuală în care nu știm, de fapt, cum stau lucrurile. Uniunea Europeană trebuie să fie corectă și față de țările din Balcanii Occidentali. Nu putem duce cu zăhărelul la nesfârșit. Faceți asta, faceți cu tare, mai deschidem un capitol. Nu știu, trebuie să se știe clar ce trebuie să facă țările. Cât de mult trebuie să fie cetățenii lor dispuși să facă astfel de reforme când de fapt nu văd nicio luminiță la capătul tunelului și nu le putem spune când pot deveni membrii ai acestui așa zis club de elită. Iată exact domeniile în care Uniunea Europeană face greșeli și nu transmite mesajele corecte unde ar trebui să le transmită. Acestea sunt cele două lucruri la care am dorit să răspund acum. Mulțumesc. Domnul Iurec. Domnul Iurec. Pani panie pani premier. Vă mulțumesc, domnule președinte și bun venit, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor. Pentru a supraviețui și prospera, Uniunea Europeană trebuie să fie o adevărată comunitate. În acest sens, unitatea este importantă, însă în același timp experiențele noastre comune, uh, caracterul uh, comunităților uh, comune trebuie să fie respectată. Mă gândesc la comunitatea națiunilor, comunitatea culturilor uh, naționale, printre acestea și culturile uh, centrale europene. Aș dori să felicit Slovacia pentru succesul pe care l-a înregistrat împotriva uh, ratificării Convenției de la Istanbul o treime din uh, statele europene au reușit să-și păstreze independența din acest punct de vedere. Și aș dori să vă spun că poziția adoptată de dumneavoastră este importantă nu doar pentru viitorul Slovaciei, dar și pentru viitorul familiilor uh, europene, pentru viitorul supraviețuirii Europei în uh, forma sa actuală. de viitorul familiilor ține uh, viitorul supravieții uh, Europei. Și cooperarea între națiuni este foarte importantă, pentru că dacă nu, uh, Europa va înceta să mai existe. Domnul Ștetina, mulțumesc că am dat Europei. Domnule președinte, ați vorbit despre viitorul Europei și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre politicile uh, domnului Orban și uh, valorile pe care este bazată Uniunea Europeană? Care este legătura între acestea? Apoi uh, ați vorbit despre dialogul în cadrul grupului de la uh, Visegrad, dar naționalismul și populismul uh, domnului Orban uh, sunt pe, periculoase pentru Slovacia? Mulțumesc. Doamna Șoidrova. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru, în Parlamentul European. Mă bucur foarte mult că v-ați prezentat eh, viziunea cu privire la viitorul Europei. Sunt convinsă că știați că vă veți confrunta cu critici în legătură cu ancheta legată de asasinarea lui Iancu Kuciak și a prietenei lui asasini au fost găsiți, dar cei care au ordonat crima nu au fost aduși în fața justiției. Cred că va trebui să țineți cont de faptul că nu vom considera dosarul închis, pentru că libertatea presei e o bază fundamentală a statului democratic și al Uniunii Europene. Trebuie să apărați libertatea presei. Slovacia știe foarte bine că locul ei e aici și în zona euro și nimeni nu vrea să schimbe asta. Euroscepticismul și criticile sunt fezabile în Slovacia, deși sunt și mai uh, aprinse în alte țări. Pentru a face progrese în uh, ce privește forța de muncă și autoritatea muncii, ar fi un exemplu bun de cooperare. Doamna Smolcova. Mulțumesc foarte mult pentru slovo, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, domnule prim-ministru, la Strasburg, în Parlamentul European. Ne-ați prezentat într-un mod foarte elocvent viziunea personală față de viitorul Uniunii Europene. Este o viziune pe care o împărtășesc. Cred că Europa are un viitor doar dacă lucrăm cu toții împreună și uh, colega din România ne-a dat un exemplu despre cum poate fi blocat accesul la Schengen uh, de, către un sing- de către un singur stat. Și mă întreb uh, cum putem să lucrăm împreună dacă se discută în continuare de uh, Nord Stream 2 și ce se, cum am reușit să depășim aceste blocaje și aceste atitudini uh, singulare din partea anumitor țări din Consiliu. Uh, și apoi uh, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră față de poziția Consiliului, față de uh, locul unde au reședința diferite agenții uh, europene. Domnul Tenor. Domnule Pellegrini, astăzi în Camera Comunilor se votează Brexit-ul. Eu nu o susțin pe doamna mea în acordul său, pentru că sunt niște linii roșii care au fost trecute. Deci Totuși, există o parte a acordului pe care o susțin, aspirația ca Regatul Unit să rămână strâns legată de eh, aranjamentele, acordurilor de securitate internă și externă ale Uniunii Europene eh, pentru că eh, dacă nu există un acord, va fi un problem și o problemă și Regatul Unit nu va avea acces la bazele de date și la alte proceduri. Politica uh, externă, pescul, uh, este important pentru noi și uh, cum, domnule uh, prim-ministru Pellegrini, vedeți uh, o modalitate uh, post-Brexit de a ține Regatul Unit strâns legat de structurile de securitate interne ale Uniunii Europene? Domnule Struevski. Panie premierze, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am auzit zeci de șefi de state și de guvern vorbind aici despre viitorul Europei. Trebuie să vă mărturisesc că în discursurile lor n-am găsit nimic controversat. Din potrivă, sunt tot felul de felicitări și complimente pentru instituțiile europene, pentru Parlamentul European, pentru activitate, dar, din păcate, eu sunt îngrijorat de discrepanța dintre vorbele frumoase rostite aici și cele pe care le spun la ei acasă. E o tensiune destructivă, afectează tot felul de grupuri politice. Ce cred eu că e fundamental este declarația clară de azi de a reduce inegalitățile toate lucrurile care nu și-au locul în cadrul dezbaterii cu privire la valorile europene. Sunteți la curent cu această problemă, domnule prim-ministru? Și cum uh, mm, face grupul de la Visegrad pentru consolidarea Uniunii Europene? Nu aveți îngrijorări? Domnul Peterle acum. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată domnule prim-ministru. Ați menționat anul 1989, moment în care exista o Europa divizată, însă nici, din păcate nici astăzi coeziunea Europei nu este prea uh, mare.